fost obligat să plătească 168.000 de euro înapoi Parlamentului European din pricina greșelilor efectuate de el în contabilitate. Dragi colegi, sugerez să mergem mai departe conform ordinii de zi, spune președintele. Am, cerut, am primit din partea Partidului Popular European uh, și din partea grupului Verzilor următoare, următoarele nominalizări pentru Comisia FEM, doamna Constance Le Grip, pentru Comisia Parlamentară Comună UE uh, Croația, doamna Maria Cornelisen, care să înlocuiască pe doamna Haiderule. Există comentarii? Nu. Aceste două numiri sunt ratificate. Domnul Deva. Intervenție de procedură? În regulă.